Uh, good afternoon, dear colleagues. We will start our uh, today's uh, committee meeting. Bună ziua, dragi colegi. O să începem reuniunea de astăzi acum. O să vorbesc în limba mea maternă, lituaniană. Nėra jokių pakeitimų. Bun. Avem ordinea de zi. Dacă nu există sugestii de modificare, o vom respecta. Asta în primul rând. În al doilea rând avem aprobarea uh, procesului Serval din 26 ianuarie anul acesta. Se consideră adoptate. Primul punct era prezentarea proiectului privind autoapărarea. Și eu tocmai de asta am venit. Deci uh, a schimbat ordinea de zi? Îmi pare rău, spune doamna președinte, eu nu știu uh, să avem un astfel de punct. Întrebarea dumneavoastră este, se referă la punctul 7 de pe ordinea de zi. A, eu credeam că o să fie primul punct pe ordinea de zi. Nu, spune doamna președinte, al șaptelea. Bun. Anunț comunicările președintelui. Aș vrea să vă informez că pe 6 februarie a avut loc reuniunea coordonatorilor și au fost adoptate o serie de recomandări și concluzii. Am hotărât să depunem GMA la proiectul raportului UNTA privind impactul comerțului internațional și politicilor comerciale UE asupra lanțului valorii global, pe baza raportului FEMINI privind egalitatea de gen în acordurile comerciale. Avem un raport liber și Grupul PPE se ocupă de acest raport. Am hotărât de asemenea să avem și o misiune a comisiei noastre în Maroc în săptămâna verde din septembrie, să susținem concluziile la care s-a ajuns în New York și lista de experți propuși pentru audierea privind femeile, egalitatea de gen și politicile climatice. De asemenea, am hotărât să o numim pe doamna Cuneva ca membru și pe doamna Jineasca supleant, membrii care reprezintă comisia noastră în rețeaua CRPD. Am hotărât să trimitem o scrisoare comisarei Iurova uh, privind pachetul referitor la echilibrul dintre viața profesională și personală. Scrisoare care a fost deja trimisă alte comunicări ale președintelui. În ceea ce privește rețeaua gender mainstreaming, următoarea reuniune va avea loc pe 6 aprilie. Este o zi de joi la Strasburg, de la 10 la 11 dimineața este prevăzută această reuniune. Punctul 4, avem schimb de opinii privind uh, Ultimele date referitoare la politicile de reconciliere în statele membre UE, echilibru dintre viața personală și privată pentru părinți și îngrijitori care și lucrează. Am hotărât să monitorizăm situația împreună cu membrii Comisiei Employment și acum doamna Christine Holmeier care va reprezenta echipa de studiu, ne va spune câteva cuvinte. Mulțumesc, domnul președinte, stimați membri ai Comisiei. Mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi prezent aici pentru a vorbi despre modul în care uh, politicile naționale din 2015-16 mm, sprijină părinții care au un loc de muncă. Uh, Conform unui studiu în care am intervievat 40.000 <laughs> de lucrători din Europa, și aici este vorba of total that is paid am analizat uh, situația și concediile. În rândul părinților cu copii sub șapte, bărbații lucrează 41 de ore plătite și 30 neplătite, de deci 61 de ore pe zi. Femeile lucrează 32 de ore plătite, 39 neplătite, deci 71 de ore pe săptămână. Mamele singure, 33 um, de ore lucrate și un număr similar de ore neplătite. Prin urmare, copiii au un, impact, un mare impact. Părinții sunt mulțumiți de această situație în funcție de vârsta copiilor, dacă sunt părinți singuri sau în cuplu, răspunsurile variază părinții cu copii mai mici ar prefera să lucreze mai puțin și părinții singuri răspund de regulă că doresc să lucreze Eh, mai puțin decât în prezent. Știm din studiul nostru că munca plătită poate fi o îmbogățire a vieții de familie. Jumătate dintre părinții din studiul nostru au spus că se înțeleg mai bine copiii pentru că au un loc de muncă. Însă, 29% nu au un punct de vedere și un sfert dintre ei sunt de părere că lucrurile sunt răutățite din acest motiv. Activitatea profesională poate duce și la un conflict cu viața de familie. 21% dintre lucrătorii intervievați spun că sunt foarte obosiți, prea obosiți ca să mai facă treaba și acasă. Și pe de altă parte, conflictul între viața de familie și profesională uh, este adus în discuție de toți acești părinți. O excepție, părinții singuri uh, Eh, declară eh, mai des decât alții că sunt prea obosiți ca să mai facă și activități domestice după muncă. Acum, rețeaua de corespondenți europeni. I-am întrebat să răspundă la două întrebări. I-am rugat să răspundă. Ce măsuri au fost noi introduse în ultimii ani de către partenerii sociale sau guvernele sociale și și care este rolul dat părinților. Am analizat concediile pentru familie, o aranjamente de muncă flexibile și furnizarea de uh, servicii pentru copii, servicii de îngrijire. În uh, o să vă ofer câteva informații acum și un raport complet va fi publicat în curând în multe state membre, dar nu toate, au fost introduse de curând, s-au schimbat anumite aspecte care țin de concediile referitoare la familie, concediile paternale și pentru îngrijirea copiilor. În ceea ce privește noua introducerea copii, concediilor de paternitate, doar puțin eh, dintre tații intervievați n-au putut să-și ia concedii în ultimii ani. Unii dintre ei au introdus uh, Uh, unele țări au introdus aceste prevederi. Irlanda este printre aceste țări Republica Cehă, se gândește să introducă o săptămână de concediu paternal și Italia și Spania extind concediile paternale. Există mai multe scheme, de exemplu în Slovenia 2014, Regatul Unit, Germania 2014 și 2015 și de curând Luxemburg în 2016. Multe alte țări și-au schimbat legislația, obiectivele erau diferite, sistemele erau diferite și totuși am constatat patru puncte comune. Există mai multe țări care doresc ca concediile să fie mai flexibile, pentru a putea fi combinate și cu munca. În țările de jos, din 2015, concediile acestea maternale pot fi combinate cu muncă part-time înainte de naștere, la fel și în alte țări, Apoi, există mai multe țări care promovează partajarea concediului maternal partenal între mamă și tată. Austria a introdus, introduce de mâine 700 de euro pe lună În Suedia, aceste lucruri ar putea să fie eliminate pentru că nu au produs rezultatele pe care le-a avut în vedere legislatorul și introduc o lună suplimentară pentru oricare dintre părinți. Concediul este prelungit cu 30 de zile când părinții partajează și în Regatul Unit acest lucru se poate face concomitent sau alternativ între cei doi părinți. Există țări care încearcă să extindă beneficiile în cazul acestor concedii, care ar putea să încurajeze pe tați Luxemburg, România și Slovacia să numără printre acestea. Și un al patrulea punct, există mai multe state care au extins uh, sfera de aplicare a beneficiarilor. Femeile uh, însărcinate în șapte luni, în România există concediu pentru copii, părinții care au adoptat copii, Există drepturi legate de concediile mater- de maternitate, paternitate, care au fost introduse în țările de jos și în 2016 și părinții care au copii în viață adoptați pot să-și ia concedii. La fel și bunicii pot lipsi de la locul de muncă pentru a-și îngriji nepoții sau copii minori. Austria a introdus uh, concediile plătite și muncă part-time și în țările de jos a introdus posibilitatea de a avea concedii de îngrijire pe termen scurt pentru orice persoană care locuiește, cu care locuiește împreună persoana respectivă. În Franța există noi măsuri care de exemplu, colegii pot sprijini familiile cu copii. Franța, în 2014, a introdus o lege care permite un concediu pentru părinții cu copii greu bolnavi și Belgia discută posibilitatea unui proiect de lege cu, pentru zilele care depășesc cele 20 de zile garantate pe an. Atât în ceea ce privește concediile de familie, dar uh, problemele am constatat noi că apar odată ce părinții se întorc în totalitate la muncă. Cât e de ușor ca părinții să-și iau o oră, două liberă pentru a rezolva probleme personale sau de familie. Se pare că lucrurile variază de locul unde lucrează părinții. În Cehia, Slovacia și Grecia, 42-50% dintre lucrători consideră că este mai ușor să facă acest lucru. În Finlanda și țările de jos, însă, majoritatea sunt de altă părere. Ce au făcut statele membre în acest sens de curând? Există țări care au încercat să permită un program de lucru mai flexibil. În Portugalia există posibilitatea de a face acest lucru când părinții trebuie să par, meargă la școală pentru copii, în Spania. Uh, au fost cazuri în instanță care au facilitat acest lucru și asta pot fi folosit ca bază pentru posibile situații similare. În ceea ce privește orele de lucru, weekend sau vacanțele școlare și acestea pot prezenta probleme. Există țări care au abordat problema, Franța, cu o lege din 2016 care spune că acordurile colective trebuie să aibă în vedere măsuri pentru familie atunci când e vorba de muncă de seară sau de noapte. Și companiile trebuie să acoperă costul îngrijirii copiilor sau persoanei dependente. În Spania se pot face cereri și în Cipru uh, s-au extins aceste prevederi în mod obligatoriu. Există țări care au încercat să ajute părinții să reducă timpul de lucru. În, în Ungaria, Copii cu trei sau mai mulți părinți își pot reduce timpul de lucru și există și zile de concediu suplimentare din 2016 per copil. În Germania a intrat în vigoare o nouă măsură, timp de lucru în familie, și asta sprijină părinții să lucreze part-time. În Spania, liberii profesioniștii pot să-și reducă timpul de lucru pentru a îngriji copiii sau uh, persoanele înrudite care depind de ei. Accesul la servicii de calitate este esențial pentru ca părinții să se poată întoarce la muncă și în guvernele încearcă să extindă acest lucru. Italia a introdus uh, vouchere de babysitting de 1000 de euro pe an. Estonia uh, a pus la dispoziție fonduri ESF pentru crearea de locuri pentru copii, seara, noaptea, weekend. În Ungaria companiile pot deduce aceste costuri din baza impozabilă. Apoi, știm că în Europa negocierea colectivă este un instrument extrem de important, însă lucrurile variază de la o țară la alta. În Austria, Franța, Belgia, toți lucrătorii sunt acoperiți de aceste acorduri colective și în alte țări importanța lor este mai limitată și acoperirea s-a redus în ultimii ani. Am întrebat cum sunt folosite acordurile colective în prezent pentru a promova echilibrul dintre viața soci, de familie și profesională și am constatat că nu există date fiabile disponibile. Se bazează pe evaluări făcute de corespondenții noștri rezultatele și pe baza propriilor evaluări. Există clauze în acorduri colective uh, relevante pe această discuție. Există în Belgia, Finlanda, țările de jos, Slovenia, în Austria, Danemarca, Spania, România există în anumite acorduri, dar nu în toate și alte țări folosesc uh, aceste drepturi în mod limitat, Republica Ceahă și Regatul Unit și în alte țări, cum ar fi Cipru, Lituania, Luxemburg, Malta și așa mai departe, nu există. Ce clauze există Există o suplimentare a, a dispozițiilor uh, obligatorii și aceste clauze nu vizează neapărat viața de familie, ci viața în general. Și există uh, situații foarte puține în care acestea sunt luate în vedere în acordurile colective. Ca să vă dau niște exemple concrete, mai ales în peninsula, scandidată, peninsula scandinavă, se întâmplă în Slovenia 18% din acordurile colective, în Austria există acorduri colective care recunosc perioade de uh, concediu parental și pentru îngrijirea altor membri ai familiei. În Italia există concedii orare care pot fi structurate foarte flexibil. În Slovenia există aranjamente referitoare la uh, concediile părinților în cadrul acordurilor colective și acum mă apropiu de final și avem o imagine care rezumă foarte clar eforturile făcute de societate în general în ceea ce privește creșterea copiilor. Părinții, mamele, părinții singuri, sunt supuși unor mari presiuni în ceea ce privește viața personală și de familie în ultimul timp. Vestea bună este că lucrurile se îmbunătățesc pe măsură ce copiii cresc, însă sigur că apar alte responsabilități noi. Întrebarea este, prin urmare, cine este statul acesta care trebuie să ajute la creșterea unui copil? E vorba despre responsabilități, munca plătită, neplătită, bunicii, uh, alți membri ai familiei lucru care poate fi susținut prin politici naționale, munca poate fi mai flexibilă, mai inclusivă și putem hotărâ o partajare mai egală între bărbați și femei. Deci acordurile colective pot ajuta la asta, pot introduce dispoziții pentru companii, reduce costurile pentru angajatori și pot ajuta la testarea viitoarelor dispoziții obligatorii. Deci, acordurile colective pot reglementa uh, viața profesională pe lângă legislație, dar e un potențial foarte limitat pentru că 4 din 10 lucrători din UE nu sunt acoperiți de acorduri colective. Acestea pot promova dialogul social la nivel național. Există flexibilitate sporită, există o mai mare securitate la planificarea activității zilnice, astfel încât părinții să nu aibă senzația că își rătează cariera. S-au făcut multe lucruri în ultimii ani în statele membre, am constatat asta, dar știm dintr-un studiu din 2016 Eurofund că chiar și în țările cu concedii flexibile și generoase, e nevoie totuși de timp ca lucrurile să se schimbe. Și evident că în cazul acestor concedii, chiar dacă lucrurile s-au schimbat, femeile fac partea cea mai mare a muncii. Și toate măsurile referitoare la concedii parentale, mai flexibile și așa mai departe, au un efect la nivelul populației, dar doar dacă sunt combinate. Întregul pachet este cel care stimulează rata de participare. Acestea fiind spuse, întrebarea este care va fi abordarea dată de Comisie, Parlament. Ehm. Mulțumim, doamnei Cristina Olmaier, pentru această prezentare și acum aș vrea să invit pe membrii comisiei noastre să reacționeze, să pună întrebări dacă există. Începem cu domnul Gheriche, vă rog. Frau Eimeyer, ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht. Ich bin... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Sunt extrem de entuziast în ceea ce privește acest subiect care mi-e foarte drag. Și cred că faptul că ați prezentat acest lucru în detaliu este un lucru extraordinar pentru care vreau să vă mulțumesc. Un termen pe care l-ați folosit foarte des este acela de concediu. Soția mea și cu mine avem copii și tot încercăm să găsim oameni care să aibă grijă de copiii noștri ca să putem pleca în vacanță. Deci cred că terminologia legată de vacanță, concediu, e, duce un pic în eroare. Pentru că există situații în care părinții fac o muncă care, într-un alt context, ar fi muncă plătită, dacă ar fi uh, realizată de o altă persoană, spre exemplu. Ich denke mal, dass das Thema ein ganz tolles ist, aber die Vergleichsmaßstäbe Cred că este un subiect extrem de interesant, dar terminologia și comparațiile care se fac sunt un pic uh, dificil de acceptat și mă întreb dacă ați putea să comparați, spre exemplu, ce face un asistent, cât aș, ar câștiga un asistent social în uh, România față de mm, o, un părinte care stă acasă în Lituania. Pentru că, practic, asta ar fi comparabil cu munca pe care o face orice părinte care stă acasă. Deci tot facem aceste comparații, dar una din comparațiile cheie, de fapt, este neglijată. Și anume, ce face un părinte atunci când are grijă de un copil? Și aici chiar cred că am putea face mai multe. Ați putea, spre exemplu, să faceți o comparație între pensii. Pensia unui adult fără copii la finalul carierei sale față de pensia unui uh, părinte și dacă, vedeți, dacă faceți această comparație, o să vedeți că uneori mamele ies mai prost cu aproximativ 40% față de omolagele lor fără copii. Și dacă ne gândim la toată munca pe care o face o mamă, mai ales dacă are 10 copii, spre exemplu, nu este normal ca această persoană să aibă o pensie minimă. Eu reprezint Partidul Familiilor și mă întreb dacă n-am putea să vorbim despre oferirea unui salariu pentru, sau o alocație pentru părinți sau pentru tutore care să permită părinților să fie remunerați pentru munca lor astfel încât oamenii să aibă libertate, într-adevăr, libertatea să aleagă dacă vor să aibă un venit ca părinți sau vor să își prioritizeze cariera și să-și ducă copilul la grădiniță. Dar de-abia atunci dai oamenilor o alegere, într-adevăr, liberă și pentru că oricum ar avea un venit. Dar, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu. Voiam doar să spun că există câteva detalii unde nu uh, am obținut uh, egalitate pe deplin. Mulțumesc, doamna Garcia Perez. Eh. Mulțumesc, doamna președintă. Și evident că vreau să mulțumesc doamnei Almar de la Eurofan, care ne-a făcut această prezentare, o prezentare foarte importantă pentru noi, pentru că ne permite să ne inițiem activitatea și să fim pregătiți în momentul în care Comisia prezintă pachetul de conciliere. Adevărul este că mult timp am cerut și am așteptat o inițiativă din partea Comisiei Europene în acest sens odată ce a fost retrasă faimoasa directivă privind sănătatea mamelor și concediul de maternitate. Credem că este absolut indispensabil și necesar să se aducă în discuție o serie de propuneri în acest sens. Și, din punct de vedere al socialiștilor și democraților, din grupul nostru, considerăm că acest pachet de conciliere trebuie să includă o serie de măsuri măsuri de ordin legislativ, pentru că, după părerea noastră, doar așa, doar dacă creăm un cadru legislativ în toate statele membre pentru această situație, putem duce mai departe concilierea aceasta între viața personală și cea profesională. Și este foarte clar că atunci când vorbim despre conciliere, despre un echilibru între cele două părți ale vieții, trebuie ca și bărbații să fie introduși acolo, pentru că femeile sunt obișnuite. Toată viața și-o petrec uh, încercând să împace munca de acasă cu cea din afara casei, ne îngrijim de copiii noștri, încercăm să ne ocupăm și de noi și cred că este clar că în politicile de conciliere trebuie să căutăm uh, instrumente legislative pentru ca și bărbații să fie implicați, să fie cei care își asumă uh, Um, răspunderea și trebuie să dorească să se implice în îngrijirea copiilor și așa mai departe. Ne-ați dat informații referitoare la legislațiile în ceea ce privește concediul paternal în țările unde aceasta există. Am o întrebare, nu știu dacă o să ne puteți răspunde, nu știu dacă aveți aceste date, însă Cred că uh, piața muncii devine din ce în ce mai egalitară și uh, concediile trebuie să fie egale pentru mame sau tați. Trebuie să existe aceleași condiții. În prezent există multe țări care au legislație în ceea ce privește concediul parental, inclusiv concediul de maternitate poate fi luat în parte și de tați. Însă, în practică, am văzut că singura metodă prin care putem avansa este introducând concedii paternale pentru tați independente și netransferabile. Vă pot spune ce s-a întâmplat în țara mea, în Spania. Înainte să existe un concediu exclusiv um, destinat taților, plătit 100% sigur, doar 2% din bărbați își uh, Uh, se implicau și își asumau o parte a concediului de maternitate, care este privit ca aparținând mamelor. Din cele 16 săptămâni existente, o parte ar fi putut fi luată de tați, dar doar 2% dintre bărbații uh, își asumau partea aceasta de răspundere. În momentul în care legea aprobată introduce un concediu de paternitate independent și intransferabil, 80% dintre bărbați iau acest concediu și îl folosesc ca atare. Este un concediu insuficient, e adevărat. Până pe 31 decembrie era de două săptămâni, din ianuarie de acum este de patru săptămâni pentru tați, dar încă o dată, 80% dintre bărbați. Când concediul este exclusiv pentru tați și plătit 80% când pe piața muncii, când un angajator nu trebuie să întrebe o femeie dacă intenționează să fie, să rămână însărcinată, să aibă copii, pentru că există concedii de maternitate și paternitate și condițiile sunt aceleași ca și pentru bărbați și pentru femei, eh, angajatorul nu mai trebuie să întrebe femeia așa ceva și nici bărbatul încercăm să creăm o piață a muncii cu adevărat echilibrată și eu cred că acesta este un aspect esențial care ne-ar ajuta să avem datele necesare pentru a putea uh, justifica aceste afirmații pe care le facem și aceste exemple. Eu v-am dat exemple din țara mea, dar sunt sigură că există exemple similare și în alte țări. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Morvai, acum. Szépen magyar nyelven szeretnék beszélni. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să vorbesc în limba mea maternă astăzi. Cred că toate femeile știu care este situația, știu stresul, pentru că au o viață familială și o viață profesională. Și foarte adesea este extrem de dificil să faci o conciliere între cele două. Sunt convinsă că toate femeile sunt la curent cu această situație, pentru că este o situație tipic feminină. Dar sper că noile generații de bărbați uh, vor înțelege și ele această situație și bărbații vor vrea și ei să-și petreacă mai mult timp cu familiile. Trebuie să punem uh, capăt stereotipurilor și să permitem bărbaților să nu moară din cauza lucrului, să nu se uh, încarce cu prea multă muncă, pentru că nu sunt uh, obligați să lucreze până la un infarct. Cred că ar fi bine și pentru bărbați și sper că toate aceste lucruri vor schimba uh, situația, că stereotipurile se vor schimba și că acum bărbații pot să fie prezenți la naștere, pot să-și iau un concediu de paternitate, deci din ce în ce mai mult fac parte din viața de familie și iau parte la creșterea copiilor și cred că este o tendință foarte bună. Uh, Cred că oamenii fac, bărbații fac din ce în ce mai mult uh, parte din crearea căminului uh, familial și vor să participe la creșterea copiilor. Trebuie deci să-i ajutăm pe bărbați să uh, își asume această nouă sarcină și să încurajăm. Și trebuie să știm că și bărbații vor să petreacă mai mult timp cu familiile lor. Și este extrem de interesant să știm dacă bărbații sunt interesați uh, să aibă concediu de paternitate. Aș vrea deci să știu dacă ați uh, întrebat bărbații, dacă ați uh, încercat să descoperiți dacă există o diferență între țările din Europa Occidentală și țările din Europa de Est, în țările, să zicem, care sunt noile membre față de vechile, uh, care sunt țări socialiste, foste socialiste sau actual socialiste și sărace, cum e țara mea, Ungaria. În, uh, în aceste țări, uh, salariile minime sunt adeseori de 10 ori mai, mic de, mai mici decât în uh, uh Europa Occidentală și asta este un tabu. Uh, Vorbim de femei în general, ca și cum situația femeilor din Ungaria ar fi la fel sau identică cu situația femeilor din Austria. Nu e o distanță de câte 200 de kilometri, într-adevăr, între cele două țări, dar situația este complet diferită. Recent am vorbit cu infirmiere care uh, lucrează enorm în spitale, care au o responsabilitate uriașă și care sunt obligate să aibă uh, Uh, un al doilea sau al treilea job și în timpul concediului plătit sunt uh, obligate să lucreze, de fapt. Spre exemplu, uh, pleacă în Austria pentru muncă sezonieră în agricultură. Sunt femei care au pregătire de infirmiere, dar care lucrează pământul în Austria pentru a-și câștiga traiul. Deci, o femeie din Danemarca, din Suedia și prietenele noastre suedeze și daneze ar trebui să vadă și care este situația noastră și ar trebui să țină cont de această diferență uriașă pentru a concilia, a reconcilia viața profesională și viața privată. Este o sarcină mult mai dificilă în Europa de Est decât în uh, Europa Occidentală aveți uh, tendințe liberaliste, neoliberaliste și aceste tendințe încep să ajungă și în țările din estul Europei. Dar aceste tendințe sunt uneori negative, pentru că o femeie care nu reușește să-și câștige traiul și care muncește enorm și trebuie să se ocupe și de copii, în plus trebuie să se ocupe și de părinți, de bunici, deci de persoanele vârstnice din familie. Vorbim deci despre o responsabilitate uriașă și femeile sunt în general cele care trebuie să îndeplinească aceste sarcini în uh, familie și nu bărbații. Mulțumesc! Tutaj chyba. Dziękuję bardzo. Mm, ja muszę powiedzieć, że no może troszkę w to się nazywa. Vreau să vă spun că mă întreb dacă ne-am gândit noi toți la ce ajută această egalitate între bărbați și femei. Femeile merg să lucreze, își lasă copiii acasă sau au un babysitter sau rămâne cu tata. Mama nu poate fi niciodată să fie înlocuită, nici de tată, nici de babysitter. Pentru că mama este cea care are calitățile necesare pentru a se ocupa de copii. Și se știe că începând din al doilea an de viață, copiii dobândesc anumite caracteristici de la mame un lucru foarte bun și pentru copii și pentru femei. Gândiți-vă la situația în care tatăl intervine în creșterea copilului din acest al doilea an, când uh, apare contactul verbal, când copiii încep să vorbească. În primul rând, bărbații nu au avut uh, același contact emoțional cu copilul până la acea vârstă. Și ce facem? La momentul respectiv, noi le trimitem pe mame să lucreze, lucrează, se agită, se stresează, pentru că se întâmplă, se întreabă ce se întâmplă cu copilul lor, cum s-o fi simțind și, între timp, copilul rămâne cu tatăl. Existau deja o serie de cercetări, o serie de studii, când a fost elaborat primul proiect de lege, care spunea că tatăl lasă copilul în pătuns pentru că el să-și poată citi ziarul. O mamă n-ar face asta, l-ar lua în brațe, l-ar purta cu ea. Haideți să ne gândim, prin urmare, la toate aceste lucruri. Femeile transmit toate aceste caracteristici uh, copilului. Dacă copilul ia în brațe, își ia în brațe copilul, fica, în mod inconștient și subliniez că este vorba de inconștient, pentru că până în al doilea an de viață copiii absorb totul inconștient. Copilul absorbe toate aceste lucruri care se vor manifesta mai târziu. Mă întreb prin urmare, ce urmărim cu această egalitate? Eu nu mă opun acestei egalități, sunt pentru, dar vreau să înțeleg. E o idee bună să avem o astfel de egalitate. Este clar că dacă femeile vor, trebuie să poată să se întoarcă la muncă. Însă, haideți să calculăm aceste ore dedicate creșterii copiilor în uh, Orele de muncă. Haideți să prevedem o, un salar. Astfel încât pensia să nu fie cu 30-40% mai mică pentru acestea. Să ne ocupăm de femei în loc să încercăm să introducem egalitatea aceasta așa cum o facem acum. Ar fi mai bine când ajungi acasă să ai o soție odihnită, cu copii bine crescuți, în loc să găsești o femeie stresată pentru că trebuie să se împartă între muncă și copii. După părerea mea, educația și creșterea copiilor reprezintă un fel de mix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 Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc uh, sau să le mulțumesc, de fapt, reprezentantelor Eurofound. Avem o problemă cu uh, unele din concluziile pe care ni le-au prezentat și tocmai de aceea politica organizațiilor europene trebuie să se schimbe. Thank you very much. And I, I would like to ask uh, uh, Mrs. O'Meara to answer. Sorry, I missed out. Um, I missed out on the last question. There was no interpretation available. Nu a existat interpretare, ne cerem scuze, a existat o problemă tehnică de interpretare mai devreme. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Vedem că nu există un, nicio parte ușoară aici și mă tem că nu o să reușesc să vă dau răspunsuri ușoare. Domnule Gheriche, da, vorbim despre evaluarea muncii plătite și neplătite și cum evaluează societatea această muncă neplătită. Uh, nu am făcut o comparație, așa cum ați spus dumneavoastră, dincolo de uh, acest termen uh, concediu, liv, care într-adevăr te cam induce în eroare. Uh, programele de concedii maternale sunt foarte diferite, unele sunt foarte generoase și lungi, altele nu. Uh, I agree with you that it's uh, very much dar sunt perfect de acord cu dumneavoastră că libertatea de alegere trebuie să existe în cadrul familiilor și între bărbați și femei. Dar cred că este foarte bine atunci când aceste scheme sprijină uh, oamenii care vor să își împartă sacinile într-un mod mai egal. Apoi, dacă avem date legate de Uh, concediile de paternitate. Nu am statistici recente, dar pot să vă uh, indic raportul Eurofound, unde am uh, avut date până acum trei ani și unde am văzut că unele țări sunt mai generoase cu concediile parentale, în special cele din peninsula scandinavă. Și poate asta are o legătură și cu faptul că prestațiile sociale sunt foarte mari și uh, remunerația este legată uh, de uh, salariul propriu-zis. Și există acest mediu social care sprijină aceste măsuri. Nu sunteți singurul care a cerut acest tip de date și o să încercăm să vedem ce putem obține în câteva luni pentru a vă da un răspuns mai exact. Apoi, uh, întrebarea doamnei deputat din Ungaria este legată de modul uh, de cât de bine sunt plătite femeile față de bărbați și de nivel de salarii uh, și practic decizia de a face muncă plătită sau neplătită depinde foarte mult de venituri și trebuie să vedem în ce măsură aceste venituri uh, pot uh, fi folosite pentru a uh, încuraja o partajare mai echitabilă în ceea ce privește diferențele între Europa Occidentală și Europa de Est. O să ținem cont de aceste lucruri în următoarele noastre rapoarte pentru a încerca să găsim diferențele. Știm foarte bine că rata ocupării la femei este mai mare în țările din Europa de Est, din motive istorice probabil, femeile mergeau la muncă mai devreme decât femeile din Occident deci, uh, cred că avem niște tradiții complet diferite care nu ar trebui să fie uitate atunci când vorbim despre politicile europene. Doamna președinte, aș dori să o rog pe doamna Cuneva să repete întrebarea pentru că acum o să avem uh, interpretare, sperăm. Благодаря много. Сега чува ли Mă auziți? Aș vrea să uh, mulțumesc Eurofound pentru această analiză. Studiile demografice arată o mare scădere a natalității în Europa și trebuie să reflectăm foarte bine la politicile noastre în acest domeniu. Ceea ce am constatat în multe țări din Europa este că ajutoarele primite de către familii pentru a-și crește copiii sunt foarte scăzute. Și atunci întreb, Eurofound, ați putea să faceți sau vă gândiți să faceți un studiu legat de alocațiile familiale, de ajutor, ajutoarele și subvențiile de la stat pentru a vedea în ce măsură aceste ajutoare permit părinților să-și crească copiii. Aș vrea să vorbesc un pic și despre tați. Tații care vor să stea acasă cu copiii și să-i crească. Poate acești tați ar putea încerca să se pună în pielea mamei și să se gândească la nevoile copiilor. Am văzut tați care înțeleg că um, copilul uh, crește și uh, după aceea pleacă la școală, dar între aceste două persoane, uh, între aceste două perioade, mă scuzați, nu face nimic. Mulțumesc foarte mult, doamna Omaier, puteți să răspundeți? În ceea ce privește un studiu potențial, deja avem foarte multe date în acest sens și putem Uh, face acest lucru, așa cum am făcut un studiu legat de concediul uh, maternal, dar poate ar trebui să analizăm și mai mult aceste ajutoare și uh, prestații sociale. Vă mulțumim foarte mult pentru idee. În ceea ce privește, și voiam să revin un pic la contribuțiile la pensie care lipsesc Nu știu exact cum tratează statele uh, această problemă, dar un exemplu pe care l-am dat a fost din Austria, acolo unde acordurile colective de muncă încearcă să țină cont de aceste concedii de familie în ceea ce privește progresia uh, și progresul carierei. Deci, uh, persoanele nu și-ar pierde beneficiile atunci când intră în concediu maternal sau paternal. Și asta ar reduce discrepanțele de um, pensii pentru cei care sunt afectați. Acest lucru se aplică în uh, sectorul vânzărilor cu amănuntul în Austria, spre exemplu, pentru că acela este, uh, acolo proporția de femei este mult mai mare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Aumayer. Vă mulțumim pentru aceste informații extrem de importante. Într-adevăr, uh, comisia noastră este extrem de interesată de situația din statele membre. Știm că situația este diferită, este imposibil să ajungem să avem aceleași condiții în toate statele membre și am uh, și vrem totuși să asigurăm această reconciliere între viața profesională și viața privată și vrem să auzim care sunt uh, reacțiile viitoare. Sper ca că atunci când vom putea să vedem în întregime situația din statele membre, să putem să obținem un rezultat mai bun. Mulțumesc și succes! Bun, acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, un schimb de păreri în ceea ce privește egalitatea de gen în mediul academic și științific, uh, instrumentul GIR, în prezența Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare. Taigi mm, kviečiu ponia Vivian Vilis Mazerici. Mulțumesc. În primul rând, vreau să i dau cuvântul domnului Mazici. Vă rog, aveți cuvântul. Vă rog să veniți la prezidiu aici. Thank you. Uh, dabar noriu. Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Okay. Dabar noriu suteikti žodį ponė Vivian Vilis Mazici, Head of Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Mazici. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă prezint uh, pe scurt strategia privind egalitatea de gen în domeniul cercetării și inovării. Acest uh, document îl puteți găsi pe, interes, pe internet, se numește Gender Equality Strategy in Research and Innovation și veți găsi acolo mai multe detalii decât uh, vă voi putea da, da eu aici. Abordarea în acest domeniu se bazează pe trei obiective. Este vorba despre egalitatea între sexe în domeniul științific, în domeniul decizionar și un aspect uh, specific cercetării este vorba despre integrarea dimensiunii de gen în conținutul de cercetare și inovare, adică să se țină cont de caracteristicile biologice și de cele sociale și culturale, când vine vorba de diferențele între sexe în ceea ce privește conținutul cercetării. Aceste obiective se regăsesc și în aviz, proiectul de aviz al Comisiei. Ele au fost partajate cu statele membre și scopul principal este aplicarea lor în mod consecvent la trei niveluri. Pentru fiecare nivel trebuie să existe un instrument specific la nivel european, iar aici Instrumentul este Horizon 2020, programul cadru la nivel național avem planuri de acțiune naționale și majoritatea statelor membre au uh, înaintat aceste planuri naționale anul trecut și la nivel de universități și de organizații de cercetare, un nivel foarte important, există așa numitele planuri de egalitate între sexe. În ceea ce privește Horizon 2020, nivelul de ambiție este mai ridicat decât uh, la programele cadru anterioare. Iar Comisia Europeană va publica evaluarea de la jumătatea parcursului în luna mai, deci ne ocupăm în continuare de această evaluare interimară. Putem să vă spunem deocamdată că ținta de 50% din reprezentarea feminină în uh, grupurile de consiliere a fost atinsă și ne apropiem de ținta de 40% de reprezentare feminină în grupurile de evaluare. Există și un progres în ceea ce privește numărul de femei care coordonează proiecte, deci înregistrăm progres față de programele anterioare. Iar în ceea ce privește dimensiunea genului în conținutul de cercetare, acest lucru este foarte nou și suntem în continuare la uh, nivelul de evaluare calitativă nu este un subiect care uh, poate, care se poate găsi un răspuns prin cifre, ci ține de uh, cunoștințe și experiență și are un efect important asupra calității cercetării, iar uh, Horizon 2020 este vârf de lanț aici. Și foarte și prea puține agenții naționale fac acest lucru. Acum suntem uh, în proces de învățare, potențialul este mare, dar avem nevoie de mai mult angajament de la toți actorii, inclusiv organizațiile de cercetare și universitățile care solicită granturi. Acum, să revin la cooperarea cu statele membre, foarte importantă, și acest uh, lucru se face în, în uh, zona europeană de cercetare, iar raportul de progres a fost publicat în ianuarie anul acesta și vedeți, veți vedea ce progrese au înregistrat statele membre în ceea ce privește cercetătorii de la nivel uh, superior uh, și uh, la centre de învățământ unde se mișcă lucrurile. Și acum să revenim la planurile de egalitate între sexe, care este instrumentul cel mai important subliniat la nivelul universităților și organizațiilor de cercetare. trebuie să fie aplicate cele trei obiective de care, despre care am vorbit mai, mai devreme. Majoritatea aplică mai ales obiectivul uh, decizionarilor în domeniul științific uh, și al uh, autorilor de lucrări științifice și sunt sprijinite de diferite programe la nivel european. Deocamdată am finanțat 17 proiecte cu un buget de 39 de milioane de euro de granturi europene. Aici avem 130 de planuri de calitate de gen aplicate în 130 de organizații și uh, universități. Și această, uh, această structură pe care o va prezenta Barbara se bazează pe lecțiile învățate, învățămintele trase din acest uh, exercițiu și se bazează pe efectul de pârghe care ajută universitățile și organizațiile să aplice aceste planuri. S-a deschis o cerere de apel pentru astfel de planuri în cadrul uh, orizontului 2020 uh, pe 2017 pentru o sumă de 6,1 milioane de euro, ceea ce înseamnă două sau trei proiecte care ar fi acoperite de această sumă. Uh, rezum, domnul președinte, spunând că egalitatea între sexe, ca chestiune transversală sau în uh, orizontul 2020 sau, sau uh, ca subiect de importanță la nivel de universități și organizații de cercetare trebuie să meargă mână în mână pentru a putea înregistra progrese semnificative în ceea ce privește egalitatea între sexe. Mulțumesc foarte mult, doamna Willis Mazici. Acum dau cuvântul doamnei Barbara Limanovska, care va prezenta proiectul pus la punct de EIG. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă prezint pe scurt câteva rezultate practice ale proiectelor. Um, um, of the de cooperare între mai multe universități eh, din Uniunea Europeană, majoritatea sprijinită de comisie în eh, cadrul programului Cadru 7 și Orizont 2020, unde s-au pus la punct și aplicat planuri de egalitate între sexe. Acesta este rezultatul unui efort comun între Comisie și Institutul European pentru Egalitatea între Sexe, EIG, și arată pe de o parte care este abordarea noastră față de egalitatea între sexe și, pe de altă parte, angajamentul de durată al DG Cercetare și Inovare de a integra noțiunea de gen în uh, domeniul cercetării, iar rezultatele se bazează pe activitatea de pe teren din 28 de state membre, cu reuniuni cu experți și o rundă de testare a instrumentelor în rândul experților din domeniul universitar și al organizațiilor de cercetare. Există o viziune foarte clară și anume aceea de a spori egalitatea între sexe în sectorul cercetării, iar aici punem accentul mai ales pe integrarea noțiunii de gen în cercet, în, car, în carierele de cercetare. Dacă ne uităm la elementele pe care avem la acest instrumentar, ne dăm seama că partea cea mai importantă o reprezintă acest ghid pas cu pas, care arată pas cu pas cum, cum pot fi, poate fi integrată noțiunea de gen în instituții și cum se desfășoară aceste planuri pas cu pas. Se pune accentul pe schimbările instituționale, deci noi încercăm să vedem ce trebuie să se întâmple în universități și în organizațiile de cercetare pentru a permite atât bărbaților cât și femeilor să facă același progres în carierele lor. Am inclus în acest instrumentar și o definiție practică a planului de egalitate între sexe, un, iarăși un uh, ghid pas cu pas, dar și un instrumentar de acțiuni, precum și o informare a situației din toate statele membre. Este interesant că în momentul în care făceam această cartografiere și uh, analizam abordările pe care le au statele membre la nivel individual în ceea ce privește integrarea noțiunii de gen în uh, domeniul cercetării și în, institut, în institute și în universități, am constatat că evoluția planurilor de egalitate între sexe în cadrul inițiativelor finanțate de Uniunea Europeană era era un element de bază și de susținere a întregului proces. Aceste planuri de egalitate între sexe finanțate de Uniunea Europeană sunt acum uh, premergătoare pentru practici uh, moderne și care țin cont de dimensiunea de gen în cercetare și roale un rol foarte important în ceea ce privește integrarea noțiunii de gen la nivel instituțional în universități și în institutele de cercetare. Um, Also, gender equality plan is Aceste planuri sunt în egală măsură pasul cel mai important care trebuie să fie făcut de instituții, dar, bineînțeles, nu singurul pas, nu singura măsură, fiindcă am mai identificat și alți șase pași în ghidul nostru. Bineînțeles, acesta este doar un model nu o soluție general valabilă, dar explică simplu ce trebuie să se facă în, la nivel instituțional pentru a integra noțiunea de gen în practici acestei instituții. Acest model uh, teoretic, să zicem, merge mână în mână cu informații despre exemple practice informații privind diverse programe care sunt aplicate în uh, Uniunea Europeană și se referă la mai multe domenii. De la echilibru între viața de familie și de carieră, procedurile de recrutare, politici privind uh, hărțuirea sexuală și leadership-ul. Analizăm și obstacolele problemele care apar în anumite domenii în ceea ce privește punerea în aplicare a egalității de între sexe. Și am identificat uh, mai multe astfel de domenii. Cel mai important este să existe o structură juridică și politică la nivelul statelor membre, fiindcă fără o structură juridică, este foarte greu să se înregistreze progres. Cu acești pași, chiar dacă universitățile sau organizațiile de cercetare, instituțiile de cercetare sunt angajate în acest sens și vor să aducă schimbări. Apoi avem nevoie de structuri la nivel instituțional bine dotate, ceea ce înseamnă că E nevoie de un plan de egalitate între sexe pentru toate instituțiile, fiindcă nu este suficient dacă o facultate sau un anumit departament al unei universități este angajat în acest sens. Întreaga instituție trebuie să aibă o abordare bazată pe planuri bine gândite și aprobate ierarhic. Ceea ce înseamnă și implicare uh, a nivelului superior de management și implicare la nivelul membrilor comunității. precum și existența altor inițiative de vârf. Iată de ce acest instrument s-ar putea să fie foarte util, oferind sprijin și arătând modul în care ar putea să se integreze conceptul de gen la nivel instituțional și care sunt elementele ce alcătuiesc uh, acest proces. Uh, acum uh, materialele sunt în limba engleză, dar fiindcă mai multe state membre au solicitat traducerea acestor documente, pentru a fi mai ușor accesibile, bineînțeles. Acum suntem în, pro, în procesul de traducere a tuturor acestor materiale. Am adăugat și o parte legată de provocări. Este vorba despre modul în care se poate dezbate acest subiect al schimbărilor instituționale și cum uh, se poate înregistra progres în momentul în care există opoziție, există rezistență. Am pregătit o listă lungă de argumente pentru toți cei care ar putea să aibă nevoie de această listă în cadrul discuțiilor la nivel instituțional. Am încercat, deci, să urmărim toate aceste etape, să vedem ce experiențe există deja, să le aducem la oaltă și să creăm această cale de introducere a noțiunii de egalitate între sexe în mediul universitar, și să înlesnim lucrurile pentru instituțiile care deja au făcut câțiva pași în acest sens. Și acum ultimul diapozitiv se referă la statistici. Am uh, lansat acest instrument în octombrie anul trecut. Îl puteți găsi pe internet. Pe pagina noastră și această pagină a fost accesată de peste 8.000 de ore din octombrie anul trecut și între timp au, au avut și, perioade de, și perioada Crăciunului și anului nou, unde aceste perioade sunt moarte din punct de vedere statistic, deci au fost scoase și instrumentul uh, care este sub forma unui document PDF, PDF în uh, decembrie a fost descărcat de peste 600 de ori până ieri. Ceea ce ne arată, bineînțeles, că există un mare interes în ceea ce privește acest sprijin oferit uh, mediului universitar. Mulțumesc! Uh, <clears throat> dėkoju, eh, dėkoju Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc ambelor noastre invitate. care ne-au vorbit despre chestiunea egalității între sexe în mediul universitar și în cercetare. Iar acum putem să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, care are o legătură evidentă cu punctul 5. Este vorba despre evaluarea programului Orizont 2020 și aplicării acesteia în contextul evaluării de la jumătatea parcursului și uh, propunerea privind programul cadru numărul 9. Eu sunt raportor de la comisia noastră și aș dori să vă prezint acest aviz pe scurt. Acest aviz evaluează punerea în aplicare a Orizont 2020 și oferă recomandări pe viitor din perspectiva șanselor egale în acest proiect. Salut faptul că acest program sprijină aplicarea planurilor de egalitate între sexe în Institutul de cercetare și universități. Uh, mulțum, sunt recunoscătoare pentru proiectul uh, um, EIGEP de a crea un instrument online care va reprezenta o modalitate de a face schimb de bune practici cu părțile implicate relevante. Mai mult, uh, în conformitate cu programul uh, Orizont 2020 există trei obiective în ceea ce vește introducerea noțiunii de gen uh, în uh, politici. În primul rând este vorba despre egalități egale și uh, egalitatea de, de, de gen la nivelul echipelor. Trebuie să integrăm dimensiunea de gen în conținutul de cercetare și când vine vorba de recomandări specifice, cred că uh, ar fi util să se majoreze bugetul pentru Orizont 2020, ceea ce ne-ar ajuta să sporim numărul de universități și institute de cercetare care doresc să participe. Este foarte important pentru statele membre să înlesnească accesul la granturi pentru cercetătoare și pentru uh, uh femei din domeniul științei. Trebuie să promovăm și antreprenoriatul în rândul femeilor prin instrumentul pentru IMM-uri, care este sprijinit uh, financiar prin programul Orizont 2020. Acum aș vrea să solicit Comisiei și statelor membre să sporească numărul de campanii de informare și de sensibilizare aferent acestui program. Trebuie să, ne, să facem acest lucru pentru a consolida participarea femeilor în proiectele de cercetare femeile trebuie să fie mult mai active în ceea ce privește punerea aplicarea acestor proiecte și trebuie să le înțeleagă importanța. Trebuie să poată fac acest lucru, iar în cele din urmă fac o propunere în ceea ce privește programul cadru numărul 9, spunându-vă că strategia privind egalitatea între sexe și uh, țintele măsurabile trebuie să fie incluse în acest program. Acest lucru va fi important pentru uh, sprijinirea egalității ca obiectiv transversal și trebuie să considerăm că acest domeniu este eligibil pentru finanțare. Iată principalele elemente ale avizului meu. Uh, bineînțeles, o să colaborez în continuare cu raportorii din umbră și aștept cu noi răbdare cooperarea ulterioară și vom uh, prezenta împreună o versiune și mai bună. Acum dau cuvântul raporturilor din umbră pentru a-și uh, prezenta viziunea cu privire la acest aviz. În primul rând, vreau să dau cuvântul doamnei Galpelț. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte, m-am bucurat foarte mult uh, Uh, când am citit acest proiect de aviz, sunt într totul de acord cu dumneavoastră și anume că avem uh, multe posibilități și trebuie într-adevăr să folosim uh, acest program cadru nou. Este important, așa cum a spus și dumneavoastră, să să păstrăm bugetul Așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt, sunt de acord cu majoritatea propunerilor făcute. Bineînțeles, voi avea și, și eu câteva amendamente de înainte, dar sunt sigură că vom colabora foarte strâns. Dau acum cuvântul domnului domnului Gheriga, mă scuzați, nu, se pare că... Nu? Aha, ok. There is no more, uh, no, no more shadows, not... Nu mai uh, avem uh, niciun raportor din umbră, atunci... Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy eh, ahogy eh, egyre eh, több... Doamna Morvai. Da, mulțumesc că uh, se fac din ce în ce mai multe critici împotriva Uniunii Europene din anumite motive. Deci este important ca cetățenii europeni să vadă cum funcționează Uniunea Europeană. Da, e adevărat, acum e vorba de mulți bani, de, e vorba de un proiect pe o perioadă de șapte ani și de egalitatea între sexe în domeniul cercetării. Este vorba de 74 de miliarde de euro. 74,83 miliarde de euro, deci o sumă uriașă. Bineînțeles, europenii ar vrea să știe pentru ce cheltuim uh, banii lor. Așa cum am spus, uh, se manifestă foarte multe critici la, nivel, la adresa Uniunii Europene și a activității sale în domeniul legalității între sexe. Iar când vorbim despre gen, în engleză gender, niciodată nu mi-a plăcut, uh, mă rog, nu m-a deranjat această expresie când se vorbea despre egalitate între gen, eu în mintea mea traduceam imediat expresia, e vorba de egalitate între sexe, între bărbați și femei. Dar cred une, că uneori că gen înseamnă altceva decât egalitate între sexe, între bărbați și femei. Deci nu prea înțeleg uh, cum stau lucrurile, sunt perplexă. Eu sunt jurist de meserie și de mult timp uh, am profesat în domeniul legalității între bărbați și femei, egalitate între sexe. Aș vrea să știu odată pentru totdeauna dacă gender equality, egalitate de gen, e același lucru ca egalitate între sexe sau înseamnă altceva? Spuneți-mi, vă rog, uh, ca să știm și noi odată pentru totdeauna ce înseamnă. Și și uh, integrarea perspectivei de, de gen, gen de mainstreaming. Ce înseamnă, de fapt, în practică acest lucru? Oamenii de rând nu înțeleg, dar nici mulți experți nu înțeleg asta. Am și eu unele idei în acest uh, domeniu și cred că în uh, ceea ce privește cercetarea și inovarea, trebuie să percepem toate problemele din perspectiva bărbaților și din perspectiva femeilor. Și există domenii în care există mai mulți bărbați decât femei care activează acolo. Și trebuie să se dea mai multe șanse și posibilități femeilor de a lucra în cercetare, de pildă. Avem un program de neurologie în Ungaria, foarte important acest program de care, care ne mândrim, dar uh, acolo activează prea puține femei și cred că despre asta vorbim când vorbim despre perspectiva de gen. Și în egală măsură știm că există domenii ca unde femeile au o pondere mai mare, de pildă munca cu copii, în creșă, de pildă, sau ca infirmieră. Și dacă o femeie dorește să se angajeze în aceste domenii, are mai multe șanse decât un bărbat. Nu sunt foarte multe exemple de domenii unde femeile au avantaj, să zicem, față de bărbați. Chiar și asociațiile care reprezintă infirmierele eh, sunt prezidate de bărbați, chiar dacă 90% din eh, personalul infirmier sunt femei. Deci Există acest cuvânt magic, abracadabra, de uh, gender perspective, perspectiva de gen și aș vrea să înțeleg ce înseamnă, vă rog, să ne, să-mi explicați și mie de ce vorbim despre gen, de ce nu mai vorbim despre egalitate între sexe, între bărbați și femei și vă rog, uh, spuneți ce înseamnă acest gender mainstreaming. Norinčių kalbėti dėl nuomonės Horizontas 2020. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește Orizont 2020, aș vrea să vă explic care este termenul limită pentru amendamente. 9 martie. Săptămâna viitoare la orele 17. Pe 25 aprilie avem un vot în comisia noastră, femei. Comisia ITRE va vota pe 29 mai și votul în plenar în iulie 2017. Am terminat acest subiect. Apoi, cunoștințe și know-how, rolul uh, informării în prevenirea violenței potriva femeilor. Suntem deja în întârziere, îmi pare rău. Întrebarea dumneavoastră este una generică, nu are legătură directă cu programul Orizont 2020. Îmi cer scuze, însă la ora 5 va trebui să ne oprim. Mai avem o jumătate de oră și două întrebări. Nu vreau să fiu prea... să întârziem prea mult, așa că îmi cer scuze, nu vă pot răspunde. Septintas klausimas, kartuoju dar kartą. Întrebarea șapte. Cunoștință și know-how, rolul autoapărării în prevenirea violenței împotriva femeilor. Există un studiu care a fost efectuat de Departamentul de Politici C. Parlamentarii care doresc o copie a acestui studiu ar trebui să-l ceară la Departamentul de Politici C. Profesorul Lischeli ne va prezenta studiul. Thank you. Um, and I want to thank... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc Comisiei FEM și Comisiei Europene pentru onoarea de a face acest studiu. O voi începe prin a vă spune că autoapărarea la femei este o tradiție. Se folosește de peste 100 de ani de femei pentru a-și apăra integritatea corporală și pentru a-și exercita dreptul la cetățenie. A fost folosită de sufragete în Regatul Unit și în alte țări. A fost o parte esențială a dispozițiilor din 70 în întreaga Europa și în SUA și de curând a fost folosit de femei activiste în piața Tahir ca modalitate de a monitoriza și a interveni în hărțuirea și atacul femeilor, atacuri produse pe durata primăverii arabe. Deci există o tradiție, dar există și mult scepticism și ambivalență. Aceste imagini sunt ilustratoare. În sus, în partea de sus avem Edit Carat, care le-a pregătit pe sufragete să se apere împotriva poliției și a mulțimii furioase în Regatul Unit. În partea de jos avem o clasă din Boston și lateral o imagine de la antrenamentele bodyguardilor din Tahir, cum s-a numit mișcarea. Sarcina noastră uh, a fost stabilită de comisie, acestea au fost informațiile pe care le-am primit și raportul de care vorbesc astăzi este structurat în jurul acestor întrebări. Mi s-a cerut să analizăm politici, în special în ceea ce privește articolul 12 din Convenția de la Istanbul privind prevenirea Autoapărarea poate fi văzută ca o strategie care ar trebui să fie avută în vedere în ceea ce privește implementarea articolului 12. Noi am spus că da, că trebuie și că poate fi considerată ca atare. E o practică ce uh, încearcă să elimine feminitatea timidă și dă încredere femeilor și fetelor în corpul lor a fost adaptată pentru grupurile considerate a fi vulnerabile ca o parte a, o secțiune a articolului 12 unde se vorbește despre femei cu vulnerabilități specifice. Deci a fost adaptată pentru fete, pentru femei cu o serie de dizabilități și, foarte important, uh, cu victimele violenței. Având în vedere accentul pus pe promovarea femeilor, autoapărarea ajută femeile să își asume răspunderea. Și multe dintre sfaturile privind siguranța, care sunt date femeilor de poliție și de alții, limitează libertatea femeilor, în timp ce autoapărarea face exact opusul, adică le extinde libertatea. În politicile europene am găsit trimiteri la uh, autoapărarea femeilor, dar nu e nimic consistent, nu duc la o abordare consecventă și există în planul de acțiune al statelor membre și mai puține trimiteri în acest sens. De asemenea, am identificat uh, faptul că nu există fluxuri de finanțare nici la nivel european, nici la nivelul statelor membre. Multe femei și fete își consideră corpul ca un loc de tensiuni și nesiguranțe, disponibil pentru alții, nu locuit confortabil de ele însele. Și autombărarea feministă permite femeilor și fetelor să se afle în corpul lor, să aibă încredere, să fie conectate, să se vadă pe ele și alte femei ca fiind puternice și capabile și să știe că au dreptul să își controleze propriul corp. Ni s-a cerut să analizăm definiții. Autoapărarea la femei este o combinație de tehnici, o parte din artele marțiale, altele din diferite tipuri de formare și unele create în acest scop expres. Și există mai multe curente de gândire. Există un grup numit Feminist Self-Defense și cursuri pentru apărare împotriva atacatorilor nu includem sfatul privind siguranța sau formarea care restricționează libertatea femeilor. Și autoapărarea feministă combină învățarea de noi abilități cu informații corecte privind violența împotriva femeilor. Nu străinii sunt cei care trebuie să preocupe femeile, ci cei care sunt aproape de ele. Există și o analiză critică a violenței împotriva femeilor, care face uh, ca autorii să fie responsabili. Adesea este o, văzută ca o abordare individualistică, dar, individualistă, dar asta se întâmplă și în cazul serviciilor de consiliere sau de posturilor pentru femei. Și acest grup este bazat pe practică și solidaritatea între femei este și încurajată și promovată. Știm mai multe despre victimizare decât, decât știm despre rezistența femeilor împotriva violenței. Însă, avem un citat din anii 80 care ne arată că abilitățile au legătură cu evitarea sau întreruperea sau rezistența împotriva unui asalt și s-au conturat într-un context în care răspunsurile agențiilor de stat la violență am lăsat de dorit. și, ca de fiecare dată, femeile au ales să se ocupe singure de propria siguranță, să creeze o practică ce să le permită acest lucru. Ni s-a cerut să facem o trecere în revistă a dovezilor, există probelor, există 58 de studii, 7 dintre acestea făcute în Europa, cu privire la impactul și eficiența autoapărării. Majoritatea acestor dovezi vin în momentul de față din SUA, unde au fost mari investiții în prevenirea atacurilor sexuale în universități Unul dintre cele mai importante lucruri legate de autoapărare este că recunoaște și ia în serios capacitatea și eficacitatea rezistenței împotriva violenței. Literatura ne spune că cursurile feministe de apărare au avut un impact mai extins decât celelalte cursuri și că cele bazate pe arte marțiale au avut un impact limitat. Aceasta este o facilitare prin cunoaștere și know-how și pentru mulți dintre supraviețuitorii actelor de violență ajută la reducerea simptomelor traumelor. Există cinci studii cu grupuri de control și cu follow-up după formare și toate au arătat că formarea a redus nivelul de agresiune cu care s-au confruntat femeile, posibilitatea ca atacurile să fie duse la bun sfârșit. Altfel spus, aici vedem că autoapărarea la femei, practic, previne violența și, de asemenea, crește teama în rândul femeilor, le crește încrederea, scade teama și le crește încrederea și uh, le crește și nivelul de participare la viața socială și culturală, permițându-le să uh, regândească sensul violenței împotriva femeilor și uh, care sunt, cine sunt responsabilii. Am acoperit două studii cheie care s-ar putea să vă intereseze. Primul, o intervenție în Kenya, cu fete, 2000 de fete aproape, care au fost formate în autoapărare și 428 în grupuri de control cu cursuri cu abilități de viață, 6 săptămâni, 12 ore de formare și rata violurilor raportate în grupul respectiv a scăzut cu 7% în următoarele 12 luni, iar în grupul controlat nu s-a înregistrat nicio schimbare. Jumătate dintre acestea au folosit tehnicile pentru a preveni sau întrerupe asalturi și două treimi dintre ele au folosit tehnicile și pentru a întrerupe hărțirea sexuală. Cercetătorii din acest studiu au conchis că uh, tehnicile de autoapărare reprezintă o bună metodă de apărare. Apoi mai avem un alt studiu din Statele Unite cu un trial randomizat controlat, unde femei au fost alocate în mod aleatoriu în um, diferite grupuri și există trei runde de follow-up pe următoarele luni. În raportul de violuri și încercări de viol au fost uh, cu mult mai reduse în grupul intervenție. Deci avem o bază foarte solidă, mai solidă decât a existat vreodată, cu privire la faptul că această tehnică de autoapărare este o strategie de prevenire. N-am identificat standarde minime, fără îndoială nu există standarde, astfel de standarde la nivel european, însă am creat o serie de standarde în urma studiului și le puteți găsi în raportul propriu-zis. Autooperarea la femei este o practică o co-construcție, o constructură realizată între formator și persoana formată, bazată pe cunoștințe și know-how și pe trei principii. Reîncadrarea victimizării, provocarea percepțiilor legate de limitarea acestei abordări și uh, drepturile la care um, bărbații se simt întreptățiți femeile trebuie să se simtă eliberate, trebuie să simtă că pot să se apere pe ele însele și între ele și trebuie să permită corpului să învețe tehnici simple adaptate pentru femei și să aibă o percepție crescută asupra posibilităților și puterilor proprii. Aici avem un citat dintr-o feministă australiancă ce spune că cursurile de autoapărare care nu fac legătura între uh, cultura violului și obiceiurile corporale feminine, care nu numesc explicit rolurile sexuale, nu vor putea să reprezinte o provocare la adresa acelei culturi, spre deosebire de cursurile de autoapărare feministă. Cele care o fac pot transforma atât corpurile femeilor, cât și sensul violului și feminității. Schimbarea percepției sociale asupra corpului femeilor și ce pot face acestea înseamnă schimbarea discursului politic. Și în încheiere, la finele raportului, putem spune că autoapărarea trebuie să fie considerată o practică promițătoare în prevenirea violenței împotriva femeilor, cu o teorie a schimbării clară implicită. Însă, este o tehnică marginalizată la nivel european și am vrea să fie, um, să se bucure de o mai mare atenție în politică, finanțare și cercetare. Și am uh, formulat o serie de recomandări specifice. Am spus că UE trebuie să promoveze și să includă autoapărarea ca parte a prevenției, în special din perspectiva articolului 12 din Convenția de la Istanbul, că trebuie să existe sprijin pentru dezvoltarea unor standarde calitative la nivel UE și stabilirea unei rețele între treneri actuali. Am recomandat să creștem numărul formatorilor care pot preda aceste cursuri. Există state membre unde în momentul de față nimeni nu face acest lucru. Apoi am cerut să se folosească resursele europene pentru a extinde baza de lucru, care în momentul de față vine în mare parte din SUA. Și, în încheiere, am spus că această formare să fie oferită la nivel european pentru cei care lucrează în Parlament, indiferent că sunt funcționari sau alți membri ai personalului. Mulțumim foarte mult, doamnă profesor, pentru prezentarea acestui studiu. Doamna Morvai, am o rugăminte, un minut, vă rog, în intervenția dumneavoastră. Bun. O să încerc să vorbesc engleză ca să fie mai scurtă treaba. Sunt o mare admiratorii a activității profesoarei Kelly în domeniul criminologiei și legislației penale și lucrurile pe care le-ați menționat astăzi au legătură cu activitatea dumneavoastră juridică Când o să ajungem în momentul în care dreptul femeii la autoapărare va fi recunoscut prin lege? Și dacă ne puteți informa care este starea actuală a femeilor și autoapărării în Anglia? Există justiție pentru femei acolo uh, ca program. Există cazuri în care apar scene tipice cu o violență redusă, mm, bărbatul își bate soția de-a lungul timpului și până la urmă reușește să o omoare. Și opusul ar fi că o bate, o bate, o bate și până la urmă ea ia un cuțit sau o altă armă și îl omoară pe el ca agresor al ei și niciodată nu s-a considerat a fi o adevărată autoapărare și există zeci sau chiar sute de femei din întreaga Uniune Europeană care sunt în închisoare zeci de ani sau chiar pe viață pentru un astfel de act de autoapărare care nu este privit ca autoapărare. Deci practicile de autoapărare, formare de autoapărare, dar și autoapărarea în lege. O să evolueze acestea vreodată mână în mână. Mulțumesc! Mulțumesc dacă vreți să răspundeți. Cred că acesta este un caz extrem de autoapărare în care rezultatul uh, este se, în care se, care se soldează cu moartea cuiva. Noi suntem de părere că ar trebui să existe o a, altă categorie în care îți aperi propriul viață. Când simți că viața ta riscă să fie pierdută, lupți pentru a-ți apărea viața cu prețul vieții altcuiva. Nu cred că Asta este, cel puțin asta este principala mea preocupare. Aceste cursuri de autoapărare pentru femei nu folosesc femeile să folosesc uh, violență mortală, ci altceva le învață care sunt drepturile noastre, să controlăm cine are acces la corpurile noastre și dreptul de a stabili limite. Și formatorii le încurajează pe femei să se îndepărteze, să fugă în loc să folosească strategii fizice. Strategiile fizice sunt o soluție de ultim resort, nici de cum ne început. Pentru început trebuie să stabilești niște limite, trebuie să ieși din situația respectivă și, dacă nu ai nicio altă alegere, să folosești strategiile fizice. Mulțumim foarte mult, doamnă profesor, pentru această prezentare a studiului dumneavoastră. Am ascultat atent intervenția dumneavoastră, vă doresc mult succes pe viitor și acum trecem la 8. Rolul economic al femeilor în sectoarele publice și private din Uniunea Europeană. E un document de lucru Ana Head este raportorul, așa că îi dau cuvântul de îndată. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vă spun foarte repede despre ce este vorba. Am prezentat deja un document de lucru și am menționat rolul femeilor în viața publică și privată. Uh, acesta este motivul pentru care am început să mă acces pe documentul de lucru pentru a veni apoi cu propuneri pe raport, astfel încât să mă asigur că putem veni cu o propunere concretă și bine formulată noi toți. M-am întâlnit cu raportorul fictiv prima dată în această dimineață, cu mai mulți experți, pentru a vedea care sunt problemele puse în discuție și mm, pentru care trebuie să avem mai multe detalii. Există multe domenii care necesită îmbunătățiri la nivel european și este important să vedem cum putem pune pe picior de egalitate femeile și bărbații cu obiective care vizează egalitatea între bărbați și femei, care reprezintă ceva esențial pentru structura societății. Pentru că, dacă nu, rămân aceste prejudecăți la nivelul între bărbați și femei, care limitează evoluția. Avem sărăcie, avem și dezvoltare economică Avut în vedere. Există un decalaj la nivelul salariilor și un decalaj foarte important între pensii. Am vorbit și este foarte important. În activitatea noastră în comisie e important să spunem foarte clar că trebuie să existe modificări Suedia adesea folosește exemple de prejudecăți în egalitatea dintre bărbați și femei. Și în Suedia am înțeles că lucrurile nu merg bine în Europa. E... Dar în, în Suedia lucrurile stau și mai rău decât uh, în medie în Europa. Sper că acest raport se va doveni util, se adresează Comisiei și statelor membre și am vrut să arătăm că egalitatea nu poate fi lăsată atât de mult timp deoparte. Nu există soluții universale, evident, există soluții mai multe, paralele, care doar dacă sunt folosite împreună pot da naștere la schimbare. În acest aviz sper că vom putea cere implementarea tuturor acestor lucruri necesare și sper să mă ajutați pentru a-mi duce munca la bun sfârșit. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum are cuvântul doamna Galperț. Asszony, először is eh, szeretném Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc Anei pentru acest document de lucru Cred că este un document foarte bun și cred că este un document ambițios, suficient de ambițios. Vorbim despre o problemă foarte actuală, așa cum a fost întotdeauna. Am făcut progrese, dar încă mai avem multe de făcut. Știu că avem foarte puțin timp la dispoziție, dar dați-mi voie să vă spun că niciodată nu trebuie să uităm că femeile sunt motorul și motorul foarte important al economiei și uneori femeile nu pot să lucreze așa cum și-ar dori pentru a contribui la economia în general. Am câteva mici observații pe care o să le trimit și în scris. Prima vorbește despre concilierea între viața profesională și cea privată și despre concediul um, de maternitate și de paternitate. Este vorba despre principiul subsidiarității, pentru că este o competență națională. Cred că statele membre ar trebui să poată să facă sugestii. Dar acest lucru ar trebui să fie gestionat la nivel european. Apoi, în ceea ce privește wage mapping, cartografierea veniturilor, ar trebui să facem acest lucru la nivel național și acest lucru ar trebui să fie opțional. Atunci când încercăm să comparăm datele, trebuie să fim uh, precauți. Pentru cotele de gen, vorbim despre sectorul privat, și despre sectorul public și cred că ar trebui să, ca aceste două sectoare să fie separate, pentru că sectorul public este foarte diferit de sectorul privat și cotele nu pot să fie aceleași în cele două sectoare. Trebuie să ținem cont de specificitățile celor două sectoare înainte de a lua decizii. În sectorul privat trebuie să ținem cont de proprietarul unei întreprinderi. Deci nu putem să spunem unei persoane care are o întreprindere că este obligat să aibă 40% personal feminin. Putem să solicităm acest lucru unei eh, persoane private sau unei întreprinderi private, dar nu putem să obligăm acea persoană sau întreprindere să angajeze 40% femei. Toate proiectele trebuie să fie opționale, pentru că există foarte multe bune practici în Uniunea Europeană și trebuie să facem schimb de bune practici. Și asta este o idee foarte bună a acestui document de lucru. Același salariu pentru aceeași muncă, întotdeauna am luptat pentru asta. Obiectivul este unul foarte bun și, din păcate, încă nu am ajuns acolo, e foarte clar, dar niciodată nu trebuie să uităm responsabilitatea statelor membre în această problemă. Documentul de lucru vorbește despre multe subiecte sensibile, dintre care mai multe ar trebui să fie dezbătute mai aprofundat, dar la o primă vedere cred că este un, prim, este un document de lucru foarte bun. Mulțumesc! Ja również na wstępie dziękuję Annie za pracę nad tym dokumentem. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să-i mulțumesc Anei pentru munca ei. Suntem într-o etapă premergătoare a activității noastre pe marginea acestui dosar, deci evident că avem o dezbatere foarte generală. În ceea ce privește uh, acest subiect, vedem că el tot revine și sunt convinsă că suntem cu toții de acord că trebuie să închidem această discrepanță, să eliminăm această discrepanță între salarii și pensii, între bărbați și femei. Trebuie, deci, ca femeile să fie ajutate, mai ales acele femei care se luptă pentru a-și reconcilia viața profesională cu cea de familie. Este o provocare structurală, de fapt, și tocmai de aceea cred că doar prin uh, folosirea unor instrumente structurale vom putea, într-adevăr, să rezolvăm problema. Avem foarte multe instrumente la dispoziție dar nu cred că asta este abordarea cea bună. Cred că ar trebui să avem o abordare structurală, fundamentală. Deci sunt un pic sceptică în ceea ce privește propunerile pe care le avem în față. Cred că vorbim prea mult despre detaliile economiilor statelor membre, ne uităm la ideea de cartografiere a salariilor, de planuri pentru egalitate, uh, Cred că toate acestea impun o povară mult prea mare asupra companiilor. Este într-un fel o măsură ideologică. Și până la urmă, cred că autoritățile publice au deja la dispoziție aceste instrumente. Spus simplu, cred că ar trebui să folosim instrumentele pe care deja le avem în statele membre. Dacă ne uităm la modelele nordice, la modelul suedez, spre exemplu, cred că putem conchide că în continuare există o problemă a discrepanței între salarii între bărbați și femei. Deci această problemă rămâne în continuare și Suedia se luptă pentru a reduce această discrepanță. Discrepanța este chiar de două ori mai mare decât în Polonia într-un raport din 2017 al PricewaterhouseCoopers, care analizează rolul femeilor la locul de muncă, raportul spune că Polonia a, a avut cea mai mare creștere din toate țările OCDE atunci când vine vorba despre reducerea discrepanței dintre salarii între bărbați și femei și se află pe locul 3 uh, din țările OCDE uh, în general. Deci acesta este un studiu, cum spuneam, al PricewaterhouseCoopers. Este, bineînțeles, un motiv de mândrie. Și Polonia ar putea fi folosită drept exemplu. Și Noua Zeelandă este înaintea noastră. Și cred că este un exemplu foarte bun al modului în care femeile angajate pot să facă această reconciliere între viața de familie și uh, viața profesională. Putem, deci, să tragem învățăminte din aceste exemple pozitive din Polonia. Atunci când vorbim, spre exemplu, despre concediul de maternitate, este unul dintre cele mai lungi concedii de maternitate – iar, pentru feme iar femeile care alăptează au garanția că se pot întoarce la locul de muncă anterior de îndată ce li se termină concediul de maternitate. Deci cred că unele dintre aceste soluții ar trebui să fie aplicată pe scară mai largă și asta le-ar permite într-adevăr femeilor care doresc să aibă această reconciliere a vieții profesionale cu cea familială, să se simtă mai în siguranță și să poată să uh, îndeplinească ambele uh, condiții ale, ale vieților. Mulțumesc foarte mult. Uh, m-a bucurat să văd principiul aceluiași salariu pentru aceeași muncă la pagina 5, dar mi se pare că este un pic fals, pentru că e departe de a fi realitatea actuală în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la cele mai recente statistici și la țările cele mai sărace, țările fost socialiste, Vedem că există multe probleme și că există și o diferență uriașă între salariul mediu și cel minim atunci când facem comparația între țările occidentale și țările din Europa de Est. Deci trebuie să câștigăm același salariu pentru aceeași muncă. Evident că femeile și bărbații ar trebui să câștige același salariu pentru aceeași muncă, dar ar trebui să facem în așa fel încât pentru aceeași muncă să câștigăm același salariu atât în țările din Europa de Est cât și în uh, Europa Occidentală și să nu câștigăm de 10 ori mai puțin. Țările din uh, Est, țările occidentale, mă scuzați, ne cumpără întreprinderile și așa mai departe, dar toată lumea consideră că este perfect normal să existe această diferență uriașă între salarii și între nivelul de viață în Europa de Est față de Europa Occidentală. Noile state membre care s-au integrat recent în Uniunea Europeană ar putea să aibă un uh, viitor care să le permită să trăiască mai bine. Știu că este un subiect sensibil, știu că nu aveți niciun chef să vorbiți despre această chestiune, dar dați-mi voie totuși să termin ce am de spus. Bărbații și femeile ar trebui, deci, să câștige același salariu în aceleași condiții, dar o femeie care lucrează într-un supermarket din Ungaria ar trebui să câștige același salariu uh, cu o femeie care uh, lucrează într-un supermarket din uh, Austria. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Head. Da, vreau să vă reamintesc tuturor că, este, că nu este un raport de fapt, ci că este un document de lucru și mai avem foarte multe de făcut, pentru că știu că există multe discuții în uh, jurul acestui subiect. Dar mă bucur că am putut să ascult părerile dumneavoastră pe care o să încerc să le reflectez în uh, raportul meu. Uh, bineînțeles, problema salariilor este una fundamentală, la fel ca toate celelalte și, evident, trebuie să reducem această discrepanță salarială. Putem uh, să facem câte ceva la nivelul Uniunii Europene, dar ține și de statele membre, pentru că, într-adevăr, este incredibil că femeile sunt plătite mai prost decât bărbații. E incredibil. De ce? De ce munca femeilor ar avea o valoare mai scăzută decât cea a bărbaților? Mai ales uh, având în vedere că uh, există legislație încă din 95 care impune această egalitate de salarii. Trebuie, deci, să avem o cartografiere a, a salariilor și Uniunea Europeană poate să insiste în acest sens uh, la nivelul statelor membre. Pentru că altfel nu putem face niciun fel de schimbare dacă nu avem uh, statistici. Bun, am putea să discutăm uh, mult și bine de acum înainte, dar sper să mi puteți uh, transmite părerile dumneavoastră în scris, astfel încât să putem avea o, autonomie, o anatomie mai bună a raportului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ana Het. Documentul ar trebui să fie depus până pe 12 aprilie și acum putem trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, votul electronic, așa încât să facem o pauză de două minute ca să ne pregătim cu toții pentru vot. Dear colleagues, uh, we will start our... Dragi colegi, o să începem votul. And now uh, we will vote on... Și votăm în primul rând actul de accesibilitate uh, Persoana raportoare este Rosa Esteves Faragut. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 124 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul. O sută douăzeci și șase, da? 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptă. Amendamentul 127 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat. Dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 136 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. amendment 138. Amendamentul 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că este adoptat, dar să verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 140 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142 pentru. Nu, deci 142 nu trebuie votat. Trecem la amendamentul 12. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 144 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100, amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 150 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20, vot în bloc. 20 până la 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot în bloc de la 42, 42 până la 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot în bloc de la 45 la 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot în bloc de la 43 și 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 57 pentru. Intervenție din sală fără microfon. Până la 66. Vreau doar să verific dacă putem uh, vota în bloc de la 57 la 66, nu. Bun. De la 57 atunci până la 62. În bloc, vot în bloc. De la 57 la 62. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nouăzeci și cinci pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, da, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 108 pentru. Împotrivă. Pentru, încă o dată, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 109 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 117 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 și 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum vot electronic pentru avizul astfel modificat. S-a des deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Foarte bine. Felicitări Doamna Estera Feragut. Uh, next vote. Agenda main. Următorul uh, vot. Uh, se vorba despre raportul doamnei Rodriguez privind încălcările drepturilor omului în contextul crimelor de război și crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul.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 aș vrea să adaug după Violent Crimes by Daesh, să se spună, sau alți actori nestatali. Amendamentul 12, comandamentul oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Felicitări! Toate amendamentele s-au adoptat. Aha. Mes baigėm mūsų darbo atverkę komiteto. Bun. Acum am încheiat cu punctul de pe ordinea de zi. Următoarea reuniune va avea loc săptămâna viitoare, pe 8 și 9 martie. Va avea loc o conferință specială pentru data de 8 martie și acum are loc reuniunea coordonatorilor.